Bueno. Bien, queridos colegas, vamos... Dragi colegi, bună ziua, vom începe reuniunea din această după amiază. În primul rând, trebuie să uh, cer scuze în numele domnului Brock. Uh, domnia sa nu se simte bine după vizita la Washington, nu știu dacă e din cauza problemei cu spionajul, dar ce, ce e sigur e că nu va putea fi astăzi alături de noi. Aș dori să vă spun că, așadar, ă, debriefingul, ă, informarea sa în legătură cu vizita Statele Unite nu va putea figura pe ordinea de zi, până nu va veni domnul Brock, deci astăzi nu. În același timp aș dori să vă semnalez faptul că delegația Emiratelor Arabe Unite nu a fost ă, anulată, deci nu face parte din agenda noastră și să vă spun că vom adăuga un nou punct și anume un raport pe care va realiza colegul Cucan privitor la o reuniune interparlamentară din Albania. De asemenea, vreau să vă spun că informarea uh, doamnei Costello privitor la grupul de lucru al delegației pentru Palestina a fost amânat pentru că colega nu uh, este la Bruxelles încă. Vă rog. Domnule președinte, în legătură cu Palestina, spune domnul Atkins, tocmai m-am întors din Palestina cu delegația. Dacă doriți și colegii uh, cred că e ajutor, vă pot uh, prezenta ce s-a întâmplat acolo. Uh, poate e util pentru colegi și e foarte important pentru moment și, după cum știți, eu nu mă lungesc prea mult niciodată. Senor Atkins, tomamos nota de... Mulțumesc, domnule Atkins, luăm notă. Oricum, Uh, e la latitudinea membrilor, uh, dacă lor doresc să abordăm și acest punct, în prezența președintei delegației. Dacă nu, oricum, eu nu am nicio problemă, putem discuta uh, pe baza ceea ce, a ceea ce ne va spune domnul Atkins. Deci dacă sunteți de acord, adoptăm proiectul de ordine de zi, așa după cum vi l-am prezentat și trecem la primul punct adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 2 și 4 septembrie. Cunoașteți procedura, este cea obișnuită, deci trecem imediat la punctul numărul 4, raportul privitor la situația drepturilor omului în lume în 2012 și politica Uniunii Europene, Uniunii Europene în acest domeniu. E, raportorul e colegul nostru, domnul Cucan. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele înaintate. Marea majoritate erau legate strict de subiect și contribuie la îmbunătățirea raportului. Per total, am primit 300 47 de amendamente le-am analizat și am încercat să le valorific uh, într-o manieră pragmatică. Pe 22 octombrie la Strasburg am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și doresc să le mulțumesc pentru atitudinea lor foarte constructivă. Ca am pregătit 27 de amendamente de compromis. Și M-ar bucura dacă ar beneficia de o largă susținere. Dar, pe de altă parte, înțeleg că pentru anumite grupuri politice sau anumiți membri va fi mai dificil să susțină aceste amendamente de compromis. Ținând seama de uh, poziția amendamentelor și amendamentelor de compromis, așa cum am spus și în prima prezentare în Comisia pentru Drepturile Omului, nu a fost intenția mea să creez un raport care să fie de natură all-inclusive și mai degrabă să aibă o abordare realistă în legătură cu tendințele și esența uh, problematicii în domeniul drepturilor omului. Am ținut seama de subiecte care în ultima vreme s-au aflat în centrul discuției noastre, interconectarea uh, dintre drepturile omului și democrație, drepturile omului în țările aflate în tranziție sau uh, cadrul legislativ al Uniunii Europene în ce privește drepturile omului. Și m-am bucurat că aceste idei au fost susținute în cadrul discuțiilor noastre, în uh, cadrul uh, Comisiei Duale, dar de asemenea în discuțiile cu raportorii din umbră. Raportul are trei părți esențiale. Cadrul uh, legislativ în Uniunea Europeană, politicile Uniunii Europene în politicile de tranziție și susținerea Uniunii Europene pentru drepturile omului în lume. Foarte pe scurt, mă voi eh, referi la aceste amendamente. Dați-mi voie să menționez câteva subiecte care se intersectează la un moment dat. Am primit multe amendamente în legătură cu libertatea de expresie, libertatea de gândire, libertatea de conștiință, libertatea religioasă și apărătorii drepturilor omului. Am încercat să includ aceste amendamente în aliniatele de ordin general și vom ține seama de ele acolo unde eh, vor fi eh, adecvate în text. Dar aș dori de asemenea să evit repetițiile, redundanța în text. De asemenea, am încercat să evit eh, numirea anumitor state ca exemple negative, ca atare, referirile vor fi mai degrabă de natură generală. Dar după discuțiile eh, din comisie, totuși am menționat câteva cazuri în amendamentele de compromis. În ce privește amendamentele legate de anumite părți, în ce privește prima secție, eh, cadrul legislativ politicilor eh, din Uniunea Europeană, de la liniatele 4 până la 24, mai ales am ținut seama de activitatea noului reprezentant special pentru drepturile omului, dialogul în ce privește drepturile omului, condiționalitatea în acest domeniu și am aici patru amendamente de compromis care nu au fost foarte controversate și încercăm să creăm un nou aliniat 18 în ce privește dialogul, în ce privește eh, drepturile omului și de asemenea sperăm să existe o mai mare transparență în ce privește declarațiile eh, destinate publicului larg și, de asemenea, în ce privește strategiile eh, statelor în eh, domeniul electoral. Există în clipa de față și o referire la supravegherea de către Agenția Națională a Statelor Unite în ce privește parteneriatul transatlantic, eu m-am gândit să nu facem referire în acest domeniu. În ce privește Uh, propunerea uh, doamnei lochbihler și de asemenea amendamentul doamnei Copa, eu sunt deschis să introduc asemenea prevederi în raport, dar trebuie să avem o discuție nouă în legătură cu modul în care acest uh, aliniat trebuie să fie formulat. Și eu propun după aceea 12 amendamente de compromis în ce privește capitolul 2, mai ales în ce privește referirile la anumite state membre. În uh, formulele de compromis avem uh, o adaptare a aliniatelor privind Egiptul, Siria, dar de asemenea aliniatelor privind Rusia și China și am încercat să creăm și două noi aliniate privind Cuba și Tibetul. În ce privește Rusia și Tibetul, de asemenea, amendamentele de compromis menționează anumite cazuri de abuz în ce privește drepturile omului Osvaldo Paia în ce privește Cuba, în ce privește Rusia Magnitskaya. De asemenea, încercăm să adăugăm aliniate legate de uh, situații cum sunt Sahelul, Cașmirul, Sahara Occidentală, Columbia și Chile. Uh, voi analiza aceste propuneri de amendament, uh, fiecare în parte, și rămân deschis uh, discuțiilor în legătură cu aceste propuneri. Și mai există și problematica drogurilor. Uh, amendamentele doi, doi și opt și uh, cred că va fi nevoie de discuții suplimentare dacă dorim să ținem seama de aceste propuneri. În ce privește amendamente similare cinci și doi opt, uh, propun să adăugăm un aliniat privind uh, curtea penală și în ce privește susținerea Uniunii Europene pentru drepturile omului în lume, noi am încercat să elaborăm nouă amendamente de compromis în legătură cu cadrul legislativ ONU, Curtea Penală Internațională, problematica libertăților fundamentale și, de asemenea, misiunile de observare uh, electorală. Multe amendamente nu au avut un uh, caracter contradictoriu am creat și uh, amendamente de compromis în ce privește libertatea mass media și noile mijloace de informare. Și inclusiv în ce privește drepturile copilului. Eu menționez aceste părți pentru că încercăm să găsim un sol comun pentru alte amendamente de compromis și rămân dis- deschis pentru discuțiile legate de alte uh, subiecte care sunt de interes pentru dumneavoastră. Am fost informat că raportorii din umbră din partea grupului ALDE, doamna Cristina Oiuland nu poate să participe astăzi la întâlnire, dar îmi va trimite comentariile sale în scris, deci voi ține seama de ele ca și când ar fi fost prezentate în reuniunea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Mulțumesc, domnule raportor. Voi da acum cuvântul persoanelor care au cerut cuvântul, în primul rând, doamna Copa, raportarea din umbră pentru socialism. domnule președinte, în primul rând vreau să mulțumesc domnului Cucan pentru un document politic scurt uh, și concis. După cum spunea, nu este un raport exhaustiv, ci e o declarație și un mesaj clar din partea Uniunii Europene și a Parlamentului European în legătură cu prioritățile sale pentru acest an. Domnia sa s-a concentrat pe trei părți, uh, cadru politic, susținere pentru uh, țări terțe și uh, țări în tranziție. Sigur că există anumite probleme care nu sunt menționate acolo, din punct de vedere al grupului meu. Nu s-a pus deloc accentul pe ele sau nu au fost menționate. Acestea sunt punctele unde ne-am concentrat noi amendamentele. O parte importantă a amendamentelor noastre se concentrează pe susținerea apărătorilor eh, drepturilor omului și societății civile și promovarea universalității drepturilor omului diverse forme de atac împotriva apărătorilor drepturilor omului și impunerea unor restricții pentru funcționarea societății civile a fost o practică comună în diferite țări și probabil pe termen lung e cel mai uh, periculos element pe care l-am văzut în acest an în drepturile omului chiar mai mult decât uh, anul trecut. Uh, defăimare, acuzații pe natură, de natură penală și așa mai departe. împotriva promotorilor drepturilor omului. În uh, întâlnirea raportorilor din umbră, care a fost foarte constructivă, majoritatea compromiselor prezentate de raportor au fost considerate ca fiind satisfăcătoare și când au apărut probleme am ajuns rapid la un acord. Deci la compromisul 10 am fost de acord cu Verzi să nu uh, menționăm cadrul financiar multianual. Compromisul 12 a avut probleme minore și anume referința specifică la creștinii copți din Egipt. Trebuia să se vorbească de uh, libertatea de credință, de religie în general în Egipt, dar uh, am ajuns la un acord. Poziția noastră a fost adoptată în mod satisfăcător și așteptăm nou noua propunere de compromis. La compromisul 13 suntem, am fost de acord să ne referim la Siria, nu spunând criza siriană, ci un termen mai dur uh, trebuie să folosim, pentru că situația nu e doar o criză, e mult mai mult decât atât. În ce privește cele mai multe, mai multe amendamente de la grupul nostru uh, cu Curtea Penală Internațională, ar trebui să fie un al doilea paragraf la compromisul 14, care se includă părți de la amendamentele 291, 295 și încă două în legătură cu promovarea universalității de formă. Propunerile noastre au fost acceptate. Așteptăm noi propunerea de la raportori. Am avut asemenea la fel aceleași probleme cu minoritatea creștină care a fost uh, um, menționată acolo punctual. Noi ne referim în general la libertatea uh, religiei. La compromisul 25 am dorit să facă mai, referin, mai multe referințe la drepturile copiilor, deci că nu ne satisface doar uh, uh simpla menționarea acestor probleme. După ce ne-am pus de acord cu raportorul, am venit cu un compromis diferit cu referiri specifice la chestiunea copilor soldați și așa numiții copii urăjitori. În fine, în ce privește libertatea medie online, am sugerat să se creeze compromisul 26. Chestiunea a fost prea importantă ca să fie lăsată pe din afară. În ce privește amendamentele care nu au fost incluse la compromisuri și care vor fi votate separat, pentru noi avem probleme deosebite. Una menționată deja domnul Cucan cu dronele. Aspectul umanitar al utilizării dronelor pentru grupul meu e unul foarte important. Și utilizarea militară, desigur, în țări cum ar fi Pakistanul, Yemenul și, în al doilea rând, ne-am concentrat, grupul meu s-a concentrat pe situația drepturilor copilor și femeilor pentru că raportul nu îi menționează îndeajuns. Deci, uh, problema a fost rezolvată de câteva după negocieri, dar insistăm cu anumite din amendamentele noastre care să fie votate separat ca să subliniem uh, importanța acestor chestiuni. În general vreau să mulțumesc din nou domnului Cucan pentru că a cooperat foarte, foarte bine cu noi, a dat dovadă de spirit de deschidere. Mulțumesc! Muchas gracias, eh, señor. Mulțumesc, doamna Copa. Acum, doamna Lohbilar. Thank you, Mr. President, and I would also like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult domnului Cucan pentru acest proiect de raport foarte bun. pentru că nu e vorba de o listă de cumpărături a priorităților noastre, ci e vorba de accente puse și pe perioadele de tranziție și cred că vom avea de aceea un raport foarte bun pe care vom putea să îl și împărtășim celorlalți. Am avut o dezbatere foarte constructivă și uh, amendamente de compromis foarte bune. Grupul meu susține toate compromisele în afară de două, despre care aș vrea să vă spun câte ceva. Unul este compromisul 10. Doamna Copa l-a menționat deja, care se concentrează pe ajutorul financiar pentru Fondul European uh, pentru Ajustare la, la, pentru Democrație și, uh, de asemenea, se spune că finanțarea aceasta trebuie să fie încadrată în uh, cadrul financiar multianual. Am sugerat așadar să scoatem această mențiune pentru că încă de la început, când am uh, stabilit Fondul European pentru Democrație, am spus că în niciun caz nu ar trebui să vină fonduri din partea instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Și de aceea ar fi bine să scoatem această mențiune și să ne oprim cu propoziția la Calls for Appropriate EU Financial Support, astfel încât să fie asigurată această finanțare. Pentru că dacă spunem susținem rea din partea statelor membre. Acest lucru contravine ceea ce am convenit. Un alt compromis, compromisul numărul 8, la el sugerăm uh, faptul ca să avem aici uh, o aplicare a țară după țară. E vorba aici de sistemul de preferințe generalizate, așa numitul SPG, și um, dacă vrem să facem o analiză a sistemului de generalizat de preferințe, plus, atunci uh, e foarte dificil să faci acest lucru. De exemplu, să iei la cunoștință pozitiv o ameliorare dacă nu se poate face acest lucru într-un mod sistematic. Deci noi suntem de acord cu compromisul 8. Puțin mai departe, în acest aliniat, uh, vrem de asemenea să se introducă faptul că, de exemplu, Comisia Europeană când face exercițiu de monitorizare, să deschidă canale adevărate de comunicare și să permită consultări ample cu mulți parteneri, incluzând parlamentele și societatea civilă, dar și actorii societății civile, așa cum s-a întâmplat, așa cum era scris înainte. Acestea sunt cele două compromisuri, numărul 8 și numărul 10 și sperăm ca ele să poată fi modificate ulterior. În legătură cu amendamentele, cred că putem să-i mulțumim domnului Cucan pentru că a susținut uh, amendamentul cu privire la Curtea Penală Internațională ca și socialiștii și noi suntem pentru amendamentele cu privire la implicațiile drepturilor omului și folosirea dronelor armate. Ați spus de asemenea că e nevoie de o formulare nouă în ceea ce privește implicarea drepturilor omului în ideile de afaceri. Suntem foarte bucuroși să găsim o formulare și în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult și este într-adevăr un proiect de raport foarte bun. señora Eh, señor... Mulțumesc acum domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că acest raport nu a fost cel mai ușor raport de întocmit, de aceea sunt foarte bucuros că domnul Cucan a reușit să pregătească acest raport atât de bine. Am uh, câteva comentarii despre ceea ce a spus și doamna Copa înainte, în legătură cu creștinii copți în Egipt. Cred că referirea la ei nu este opusă inițiativelor generale care au fost luate de către raportor în ceea ce privește libertățile religioase. Ceea ce s-a întâmplat în această regiune însă s-a întâmplat cu asemenea amploare încât eu cred că ar fi corect pentru Parlamentul European să sublinieze aceste idei. Mulțumesc! Gracias, señor Petele, señor Millán. Mulțumesc, domnul Millán, acum. Brevemente, Dar las gracias al señor Cucan por su... Mulțumesc, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Cucan pentru un raport foarte bun, echilibrat chestiunea de care se ocupă este centrală în politica externă a Uniunii Europene, după cum spune el, dar nu e un, rol, nu e un loc exclusiv, dar central, pentru că trebuie să ținem cont și de alte elemente. E un inform, e un, mă scuzați, un raport care are elemente bazice, instituționale, vorbește și de procesul de tranziție, aici noi trebuie să punem accentul, și apoi drepturile omului în lume, și noi trebuie să tratăm acest subiect ca prioritate în politica noastră externă. Sunt multe amendamente, unele pe teme foarte delicate. Nu cunosc acest amendament, acest amendament de compromis pe care îl pregătește domnul Cucan, dar uh, voi examina cu atenție în următoarele zile și repet mulțumirile mele pentru domnul Cucan, pentru că a făcut foarte multe eforturi pentru acest document. Mulțumesc! Și acum din nou domnul Cucan în încheiere pentru comentariile uh, posterioare intervențiilor colegilor, vă rog. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, colegilor care au participat la această discuție. Bineînțeles că nu e vorba de un raport ușor și este foarte greu să formulezi un astfel de raport în așa fel încât să fie acceptat uh, de către toată lumea, însă cu toate acestea scopul meu este să primim cât mai multă susținere pentru el, pentru că astfel documentul va avea mai multă importanță și Parlamentul va putea să folosească acest document în politicile sale pentru exterior. Nu vreau să comentez fiecare aliniat care a fost menționat sau amendament. Doamna Copa, doamna Lochbiller au luat cuvântul după cum am spus în declarația mea inițială, sunt gata să continuăm această discuție. Cred că este realist să ne așteptăm să ajungem la o formulare care să fie acceptabilă pentru toată lumea pe aceste amendamente în ceea ce privește dronele și alte subiecte. Compromisul 10, de exemplu, care a fost și el menționat, deci mă bucur foarte mult să continuăm activitatea noastră, să folosim zilele care mai uh, ne stau la dispoziție înainte să se voteze acest raport în Comisia AFET pentru ca să ajungem la o unitate cât se poate de mare pe acest raport. Mulțumesc. Foarte bine, mulțumim din nou raportorului și cu asta încheiem această primă dezbatere cu raportul domnului Cucan, care ne-a permis să examinăm uh, amendamentele de compromis care s-au negociat la Strasburg în octombrie. Dezbaterea asta vine într-un moment uh, deosebit din calendarul nostru, după adoptarea de către Consiliul de Ministri al uh, cadrului strategic al Uniunii Europene în cadrul apărării drepturilor umane și, de asemenea, într-un moment deosebit o evaluare nu doar a situația drepturilor omului din lumea întreagă în 2012, ci și e vorba de împlinirea unui prim an de mandat al trimisului special al UE pentru drepturile, pentru drepturile omului, colegul nostru, domnul Lambridis. Aș reaminti membrilor comisiei noastre că termenul pentru depunerea amendamentelor pentru raportul lui Cucan este acum nu 14, ci 21 noiembrie, pentru a da mai mult timp membrilor și astfel să putem completa uh, depunerea și uh, incorporarea amendamentelor. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul la acest punct, vă propun să trecem la punctul numărul 5 și anume informarea privitoare la vizita unei delegații a comisiei noastre și a subcomisiei pentru drepturile omului la cea de 68-a sesiune a Adunării Generale a ONU. V-aș reaminti că o delegație a comisiei noastre uh, a alcătuită din domnul Mian, domnul David Martin, domnul Lightfried, domnul Desmacher, domnul Schulz și doamna de Martini a avut ocazia să viziteze New Yorkul, să se întâlnească acolo cu un alt reprezentant ai ONU, cu secretarul general al ONU, domnul Ban Ki-moon, cu subsecretarul, domnul Feldman, cu un altul comisar pentru drepturile omului, domnul Zmonibek, subsecretara însărcinată cu tema dezarmării, reprezentantul uh, Uniunii Națiunilor Unite uh, a Femeilor cu UNICEF, Direcția Luptei împotriva terorismului și reprezentanți ai luptei împotriva violenței sexuale. Această delegație a avut o, uh, ocazia să se întâlnească și cu diverse reprezentanți ai unor state membri a ONU, sigur șeful delegației UE pe lângă ONU, reprezentantul Franței, Rusiei și de asemenea al Palestinei. Sigur că această vizită a delegației comisiei noastre a fost marcată fundamental de teme de actualitate care au fost cele mai prezente pe ordinea de zi, de exemplu situația din Siria, reforma Consiliului de Securitate al ONU și, de asemenea, activitățile de spionaj care au fost efectuate în cadrul acțiunilor NSA, eh, Agenția Statelor Unite. Această delegație a fost, practic, eh, prelungirea unei delegații a aceleași comisie noastre și altor, doi comis, altor, altor două comisii care în zilele anterioare fuseseră la Washington. În ce privește Siria, mă voi referi la punctele cele mai eh, importante. Sunt două aspecte. Unul care privește tema de mantelări armelor chimice și uzinelor de acolo. Cei de la ONU ne-au vorbit că este foarte greu să se facă asta în practică, ținând cont de complexitatea definirii site, siturilor unde sunt aceste arme, să determinăm, să identificăm cantitatea de arme și să evacuăm aceste arme este foarte dificil Sigur, toate cele care nu vor putea fi distruse la fața locului. Cea de-a doua parte a vizitei în legătură cu Siria s-a concentrat logic asupra procesului politic și negocierilor de la Geneva, care toată lumea a spus că sunt foarte dificile din cauza punctelor diferite de vedere um, ale diverselor facțiuni de acolo sigur că rezultatul negocierilor uh, este destul de incert pentru moment, chiar foarte incert. Asta ne a spus și interlocutorii noștri, cei care ne-am întâlnit, uh, și ne-au spus că soluționarea, o soluție politică nu va veni direct prin Consiliul de Securitate și nici măcar prin membrii săi permanenți, ci orice soluție ar trebui să se producă mai degrabă printr-un dialog bilateral între Statele Unite și Rusia. Unele state membre ne-au uh, comunicat preocupările lor în legătură cu evoluția situației, spunându-ne că rezoluția adoptată în legătură cu armele chimice nu rezolva problema de fond a conflictului eh, și legitimității regimului sirian, că, sigur, statul de, starea de război continuă, deci uh, violențele continuă, violențele teribile continuă. Asta, sigur, complică îngrozitor situația umanitară în eh, care toți interlocutorii noștri uh, au spus că e preocupant. Aș dori să spun membrilor comisiei că e foarte uh, importantă reacția interlocutorilor noștri în legătură cu acțiunea umanitară promovată și susținută de Uniunea Europeană, mai ales doamna comisar Georgieva. Sigur că riscul sub care, sau care planează asupra problemelor politice aici se punea între alege pe al așa și pe islamiști. Sau să alegem între Bashar al-Assad și islamiști. Asta a spus uh, ambasadorul rus. Sigur că interlocutorii noștri uh, spuneau că e important să încercăm să ușurăm și situația din țările vecine, să ajutăm uh, Iordania și Libanul ca să nu ajungă și ele victime, deși încă, deja au ajuns victime colaterale ale conflictului. Sigur că UNICEF ne-a transmis enorma sa preocupare în legătură cu situația copiilor. Mai mult de un milion de copii sunt grav afectați de acest conflict. Așadar, iată, e vorba și de o, o, faptul că a început acolo o epidemie de poliomielită, deci se agravează situația. În ce privește cea de-a doua temă, dreptul la viața privată în domeniul digital. După cum vă spuneam, acest subiect a fost abordat în cadrul vizitei eh, delegației AFET la Washington, dar și în cadrul Națiunilor Unite, unde s-a vorbit de prezentarea unui proiect de rezoluție privitor la această temă eh, la inițiativa Germaniei și a Braziliei. Se pare că e o temă care a fost prezentată de către Germania și la, la, la întrebarea pusă reprezentanților Rusiei și SUA în legătură cu poziția lor pe această temă, ne, ne s-a spus că încă n-a fost făcut public documentul, deci nu pot să ne ofere opinia lor și sigur că vor fi foarte atenți ca în orice caz adoptarea acestui text să nu se transforme într-un instrument restrictiv Asta ne-a comunicat ambasadorul, asta ne-a comunicat ambasadorul SUA, deci ca să se restrângă de, uh, utilizarea internet. Am abordat această chestiune și în cursul unei întâlniri cu comisara, vicepreședintea comisiei, fost noastră colegă Vivian Redding, care ne-a spus că primele sale impresii după vizita la Washington au fost că deși la început se părea că s-a deteriorat uh, foarte mult relația U.S.Ua. toți interlocutorii cu care s-a întâlnit și eu cred că unii cu care am întâlnit și noi, și apoi voi da cuvântul și unii, unor membri ai comisiei care au venit la Washington, dar oricum acolo ni s-a spus că administrația practic s-a orientat spre, un re, spre o reechilibrare între tema securității și cea a vieții private. În ce privește ultimul punct, uh, reforma Consiliului de Securitate. Aici uh, nu se pare că există semnale că s-au făcut mari progrese în ce privește această reformă. Pozițiile statelor membre continuă să fie destul de divergente. Unele consideră că uh, din motivul celebrării cele de-a 70 aniversare a organizației, președintele ar putea relansa o inițiativă pentru a încerca să găsească o soluție pentru a permite să uh, iasă din impasul actual. S-a vorbit mult de o inițiativă din partea Franței pentru a încerca să nu utilizeze dreptul de veto membrii permanenți ai Consiliului de Securitate în cazurile de genocid, dar oricum, după cum vă spuneam, părerile sunt foarte împărțite între uh, în rândurile țelor europene și nu cred că se vor face progrese în, pe această temă din ce ne-au spus Statele Unite, se pare că poziția lor ar fi că noi, membrii permanenți, ar trebui să aibă nu o bază regională, ci că fiecare țară trebuie într-un fel sau altul să fie reprezentat în funcție de propriile sale merite. Alte puncte abordate în încheierea prezentării mele au fost, uh, au fost uh, cele legate de înfruntarea produsă între comunitatea africană și restul țărilor membre ale organizației în ce privește condițiile procesului președintelui Keniata la Tribunal Penal Internațional și efortul care, făcut de restul țărilor a fost să încerce să demonstreze că nu s-a produs o nu, nu, e, nu avem o, un drept, o justiție internațională cu două viteze. Am vorbit și de statutul Palestinei la ONU. Știți că în noiembrie anul trecut s-a, s-a avut loc un vot la adunarea generală în virtutea căruia Palestina a primit a ajuns la condiția de stat observator nemembru și în reuniunea pe care am avut-o cu ambasadorul Palestinei uh, acesta a îndemnat uh, mai multe state membre să recunoască unilateral Palestina. Am vorbit și de procesul de pace, starea procesului de pace, deși mm, nu ni s-a părut ca concluziile să fie prea optimiste. Oricum am avut o serie de informații, de conversații cu un alt reprezentant pentru drepturile omului, cu uh, uh, reprezentantul ONU pentru femei, UNICEF, unitatea directorului executiv pentru reprezentare legal, unitatea contra terorism și lupta împotriva violenței sexuale. Cred că această vizită a fost utilă și ne-a permis să ne facem opinie în legătură cu modul în care arată acum relațiile între ONU și Uniunea Europeană și în general și Parlamentul nostru european în particular și Uniunea Europeană și statele membre știm că sunt principalul uh, contribuabil la fondurile organizației. Ne-au sprijinit foarte bine uh, Eh, delegația Uniunii Europene la New York și cred că ar fi bine să le mulțumim, să mulțumim ambasadorului, reprezentantului la, pe lângă ONU și colaboratorilor săi care ne-au ajutat în această eh, misiune. Cred că președintele Comisiei noastre trebuie să-i adreseze o scrisoare ca de mulțumiri pentru un nivelul foarte interesant de întâlniri pe care le-au pregătit și pentru altul nivel al interlocutorilor pe care i-am avut în cursul vizitei noastre. Cred că domnul Ian Mon vrea și el să ia cuvântul ca să ne împărtășească observații și comentariile sale în legătură cu această vizită. Vă rog. Eu și cum membru de... Mulțumesc și eu sunt membru al delegației și doresc să fac câteva comentarii. Nu am multe de adăugat, domnule președinte, la ce ne-ați povestit noastră deja. Uh, pe care ați prezidat-o noastră, a trebuit să o prezidați, dar aș uh, spune că deja sunt un veteran al acestor uh, călătorii la ONU. E nivelul cel mai înalt la care am participat uh, de interlocutori la ONU. Pentru mine a fost prima dată când am, am putut întreține cu secretarul general. Nici cel actual, nici anteriorul nu ne primiseră până acum N-a fost o ceremonie pur protocolară cu domnul Ban Ki-moon. Au, i s-au adresat 10-11 întrebări din partea uh, membrilor delegației. Ne-a primit și numărul 2 de acolo. și deci a fost primit la cel mai înalt nivel al ONU. Deci a fost uh, uh, ne-a făcut plăcere atenția acordată și cel de-al doilea comentariu, dacă îmi permiteți, e că am auzit din ce în ce mai mult interes, interesul lor de a coopera cu UE. Textualmente ni s-a spus uh, că noi suntem cel mai bun partener al ONU, uh, fără îndoială. Deci asta mi-am dorit să subliniez. Apoi cred că domnul președinte deja uh, a spus că ne-am întreținut și cu ambasadorul rus și cred că e prima oară uh, că am avut astfel de întrevedere și cu ambasadorul francez deja mai avusesem întrevedere, deci a fost o delegație de succes, un succes și al secretariatului Silvio Rozato, ne-a însoțit și delegația noastră a fost susținută și, și de delegația uh, Uniunii Europene. Felicit pe ambasador uh, care ne-a uh, susținut și ne-a organizat foarte bine și doamna Reding de asemenea responsabilă în teme de dezarmare, ne-am putut întreține cu ea datorită doamnei Reding, deci am fost foarte satisfăcut pentru nivelul interlocutorilor, nivelul de interes și și nimic mai mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule mie. Acum domnul Demes Macher, dacă este pe aici. Vă rog, aveți cuvântul. Dank u wel, uh, <clears throat> dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Deja ați oferit o relatare completă a ă, temelor care au făcut obiectul vizitei noastre. Nu pot decât să susțin ceea ce ați spus. Subiectul cel mai discutat a fost drama umanitară din Siria. În mod special am reținut că situația este evaluată într-o manieră pesimistă. Delegația Uniunii Europene are o viziune pesimistă, dar și ambasadorul Franței are o viziune pesimistă. Ambele părți au spus la New York că este foarte greu de întrezărit uh, o soluție politică. Geneva 2 este o formulă nesigură, s-ar putea să dureze foarte mult până se va găsi o soluție. Și mai există și considerentele geostrategice care joacă un rol. Ați spus-o și dumneavoastră de altfel. Interesant este și impresia pe care uh, a creat-o Angela Kane, înalta reprezentantă pentru dezarmare, pentru că ne-a făcut o prezentare foarte interesantă a activității care se desfășoară la fața locului în Siria. Cu siguranță că vor mai apărea multe probleme în ce privește distrugerea armamentului chimic, um, transportarea acestor arme din Siria spre alte state unde ar urma să fie dezafectate. Până acum două locații nu au fost vizitate Secretarul general, în formulările sale, a fost foarte prudent, a atras atenția asupra unor mici progrese care s-au realizat în ce privește armamentul chimic, dar per total evaluarea uh, era una pesimistă. În ce privește recurgerea la drone, aș vrea să mai adaug ceva. Ce a fost menționat și în discuția precedentă? Fac trimitere la ceea ce a spus Ivan Simonovici la ședința noastră cu înaltul reprezentant pentru drepturile omului. Eu personal am întrebat dacă nu a sosit momentul să stabilim niște reglementări internaționale în ce privește utilizarea dronelor în afara situațiilor de eh, conflicte armate. Și el spunea că merită să ne gândim la o asemenea soluție, pentru că probabil că tot mai mulți vor recurge la drone, care probabil vor deveni și din ce în ce mai ieftine, mai ușor de achiziționat dar a fost un element pe care ambasadorul american l-a respins imediat. În ce privește Republica Democrată Congo, de asemenea, s-a făcut referire la situația de acolo și în calitate de reprezentant al Belgiei, bineînțeles că subiectul mă interesează în mod deosebit. Există um, anumite evoluții pe plan uh, militar, după ce M23 practic a eșuat, uh, Există o modificare a situației, dar uh, Situația umanitară este în continuare dificilă, există abuzuri sexuale față de femei care se înregistrează în continuare, situația este dramatică, ca atare trebuie încă să avem în vedere situația din această țară. Poate că și prin uh, evoluțiile pe plan militar lucrurile vor putea să se îmbunătățească. Per total însă sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum. Am fost mulțumit și de uh, discuția noastră cu secretarul general, pentru că la întrebarea mea el a spus că pune preț pe uh, o politică în ce privește uh, schimbările climatice, să existe o politică durabilă în acest domeniu. Pentru mine a fost prima dată că am participat la o asemenea întâlnire, a fost o experiență memorabilă. Noi suntem de acord cu cele spuse de antevorbitor. Mulțumesc. Dacă domnul Schulz dorește să adauge ceva. Îi fac. Intervenție fără microfon. Eh, nu știu dacă îmi permiteți să adaug ceva, pentru că nu am putut să urmăresc întreaga dezbatere, dar doresc să mulțumesc secretariatului Comisiei noastre pentru um, activitatea pe care a desfășurat-o, pentru susținerea activității delegației noastre la Națiunile Unite. Uh, și a fost într-adevăr o întâlnire eficientă, productivă, cu diversi parteneri de la Națiunile Unite. În al doilea rând, aș vrea în ce privește întâlnirea noastră cu raportorul special pentru violențe sexuale și uh, conflicte sexuale, să spun că uh, a fost, uh, din punct de vedere emoțional, o întâlnire dură, pentru că am aflat care este situația în diverse regiuni din lume din acest domeniu și cred că Uniunea Europeană ar trebui în continuare să facă eforturi pentru ca în cel mai scurt timp să contracarăm uh, violențele sexuale și uh, așa cum văd eu lucrurile, cred că nu trebuie să discutăm doar aspecte legate de violență sexuală, de conflicte sexuale, ci să le vedem și în cadrul uh, problemelor legate de uh, egalitatea de gen, de democratizarea relațiilor, de mentalitate culturală în uh, statele în care există aceste fenomene de violență. Și din acest punct de vedere, întâlnirea cu secretarul adjunct pentru probleme ale femeilor la Națiunile Unite a fost utilă. Um, și acolo s-a exprimat speranța că Uniunea Europeană uh, va uh, acționa cu maximă responsabilitate, inclusiv pentru întâlnirea uh, plus 20 în ce privește drepturile, egalitatea de gen, astfel încât lucrurile să progreseze în direcția dorită de noi. Și de asemenea mi s-a părut interesat că diversi parteneri uh, uh, cu care am avut dialoguri uh, au menționat rolul Curții Penale Internaționale, care trebuie să acționeze inclusiv vis-a-vis -vis de statele africane și nu trebuie să cedeze presiunilor pe care diversi șefi de state din Uniunea Africană le exercită. Trebuie să găsească soluții de compromis pentru uh, ca activitatea Curții Penale să poată să se desfășoare normal. Și uh, eu cred că Națiunile Unite uh, va colabora cu statele europene pentru Um, a încerca să rezolve problemele legate de uh, furnizarea fondurilor necesare uh, Eu cred că în munca noastră din lunile și anii următori va trebui de asemenea să acționăm în acest sens. În ce privește dezarmarea, deja S-a făcut referire în prima parte a întâlnirii de astăzi, dezarmare nucleară, dezarmare chimică, sunt proceduri de distrugere a armamentului chimic uh, au făcut obiectul uh, discuțiilor noastre. De aceea mă opresc aici în intervenția mea. Mulțumesc. Mulțumesc și cu asta încheiem acest punct. Aș aduce o clarificare în legătură cu punctul anterior, legătură cu uh, raportul domnului Cuclan. deci 21 noiembrie nu este terminul pentru prezentarea amendamentelor, ci atunci va avea loc votul. Uh, votul fusese prevăzut în ziua de 14, însă se va amâna pentru 21. Înainte de a trece la punctul următor, aș da cuvântul domnului Cucan dar înainte vreau să salut o delegație a parlamentarilor din Uganda și Somalia, membri ai comisiilor de externe ale Parlamentului, Comisiei pentru Drepturile Omului și le doresc să aibă o vizită foarte plăcută în instituțiile noastre. Sper că vizita între Sper că vizita noastră la comisia noastră va rezulta într-o mai bună cunoaștere și o mai mare sintonie pentru a ne pune în comun lucrările. Voi propun acum să trecem la punctul următor, informarea din partea de, de către domnul Cucan în legătură cu cea șasea reuniune a Comisiei Parlamentare de Stabilizare și Asociere cu Albania, care vine și ea într-un moment foarte oportun pe ordinea noastră de zi, după publicarea raportului de țară a Comisiei câteva săptămâni înaintea luării unei uh, decizii de către Consiliu în legătură cu statutul de candidat al Albaniei al Albaniei și cred că după alegeri uh, e foarte interesant raportul pe care ne-l va prezenta acum domnul Cucan. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cel de-al șaselea Uh, cea de-a șasea adunare parlamentară de stabilizare cu Albania a avut loc acum o săptămână în Albania. Parlamentul uh, European a trimis o, de, o delegație de șapte membri, incluzându-l pe domnul Vulianici, care este raportorul din partea Parlamentului. Această reuniune a avut loc uh, șapte săptămâni înainte de summitul din decembrie al Uniunii, care va decide apoi dacă, statele, dacă Albania va primi statutul de țară candidat, așa cum a fost recomandat de către Comisie. Comitetul parlamentar mixt a funcționat ca de obicei și a adoptat un text comun. Acesta poate să fie o propoziție foarte anodină, dar pentru Albania aceasta înseamnă progrese considerabile. Am uh, observat uh, un, o îmbunătățire a dialogului politic și relații mai pașnice decât în ultimii ani. Atmosfera politică din Albania este în continuare departe de a fi satisfăcătoare, însă se îmbunătățește vizibil sau puteți formula lucrurile invers. Însă ce este foarte important este că există un progres. Partenerii noștri care reprezintă ambele părți ale spectrului politic au uh, avut uh, o interpretare diferită a primelor 40 de zile din guvernul nou. Aceasta este uh, însă un lucru care însă a avut și altă parte în care au avut aceeași opinie și anume faptul că ideea de a deveni candidat îi îi bucură pe amândoi, amândouă părțile sunt în favoarea aderării Albaniei. În ceea ce privește legea cu privire la reforma administrației, această lege a fost adoptată înainte de ultimele alegeri și anume pe o bază consensuală. Interpretările diferite cu privire la intrarea în vigoare și adoptarea unor legi adiacente au dus la situația în care opoziția nouă a acuzat uh, noua majoritate de faptul că s-a ajuns la concedieri majore în uh, poliție și în uh, multe domenii ale administrației, în care s-au înlocuit respectivii funcționari cu reprezentanții celuilalt partid. Ceilalți însă au justificat aceste concedieri cu eliminarea unor unui personal corupt și incompetent și cu reducere administrative. Evaluarea mea personală este că reforma administrației, așa cum a fost ea prezentată de către guvernul actual, este necesară. Însă, amploarea schimbărilor de personal este prea mare și câteodată se întâmplă într-un cadru legal dubitabil. Ni s-a spus că schimbările de personal uh, administrativ sunt uh, urmarea reformelor cerute de către Uniunea Europeană, combaterea corupției și a crimei organizate și îmbunătățirea sistemului administrației publice. Însă, concedierile masă din poliție au, dus, au urmat după mai multe um, cercetări care s-au făcut uh, constatând că foarte multe din um, afacerile existente erau ilegale. Uh, afaceri care implicau jocuri de noroc. Albania mai are șase săptămâni atunci pentru a demonstra că schimbările care sunt în curs vor duce la o schimbare majoră constructivă. Și ceea ce am observat noi nu este numai un fel de furtuna schimbărilor de la o parte la cealaltă politică, ci Vrem să continuăm să observăm această țară. Ne dorim statutul de candidat pentru Albania în decembrie. Însă acesta trebuie să se bazeze pe urma, o urmare în schimbările pozitive. Șase săptămâni nu este o perioadă prea lungă, dar credem că în continuare se va putea obține ceva în acest uh, cadru. Guvernele trebuie să demonstreze prin acțiunile lor că interpretarea lor a ceea ce se întâmplă este cu adevărat un lucru pozitiv. După ce am vizitat Albania, am vizitat și Kosovoul, dar cred că ar fi mai bine dacă se ia această decizie de a informa fetul despre vizita din Kosovo odată cu briefingul care se face de, după ce se întoarce de ieri delegația de observație, observare electorală care a fost ieri așadar în Kosovo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Buliani care cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cucan ne-a dat o impresie generală foarte bună despre ceea ce s-a întâmplat uh, în Albania. Eu am fost în calitate de raportor în această delegație. A fost foarte evident un lucru și anume că nu există un dialog suficient, nu numai între partidele politice, care este un lucru esențial, bineînțeles, dar și între alți actori din țară. Am fost acum două săptămâni în Albania și am uh, discutat și cu sindicate și cu asociațiile de angajatori, cu ombudsmanul și cu reprezentanții Parlamentului. Și persistă în continuare obiceiul de a transfera vina pe ceilalți. Deci dialogul politic este încă destul de problematic. Albania are nevoie așadar de acest dialog politic, iar Uniunea Europeană ar putea să ajute Albania în acest sens. S-a spus foarte multe despre combaterea corupției și a crimei organizate care sunt subiecte în continuare foarte prezente. Au existat foarte multe statistici făcute. Oamenii încearcă în mod evident să facă ceva și au făcut destul de multe. Dacă ne uităm însă la situația din această țară din perspectiva unor îmbunătățiri, putem spune că într-adevăr s-au făcut îmbunătățiri considerabile. Însă dacă ne uităm din o perspectivă, de exemplu, olandeză sau din Danemarca, ne dăm seama destul de repede că nu sunt la înălțime. Nu sunt destul de sceptic în legătură cu cât înțelege societatea politică, ceea ce se întâmplă acolo. Dacă nu-i ajutăm și dacă nu-i ajutăm repede chiar, nu vor putea să înțeleagă acest lucru într-un context uh, rezonabil și într-o perioadă de timp rezonabilă. De aceea, eu consider în continuare că Albania trebuie să fie candidată pentru la summitul din decembrie, indiferent de ce va spune Consiliul. Consiliul va spune ce va spune, dar eu cred sincer că această țară are un potențial foarte mare și o răspundere puternică a Uniunii Europene în fața acestui uh, potențial pe care trebuie să-l exploateze cât mai bine. Mulțumesc. Are cuvântul acum mai departe The Earl of Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din perspectiva celor care m-au ales, aș putea spune că sunt foarte multe lucruri deprimante care se întâmplă în acest loc. Adică o presiune, în primul rând, din ce, ce mai mare din partea mai multor țări să intre în Uniunea Europeană, mai ales țări precum și Norvegia și, uh, și Elveția, care, de exemplu, nu vor să, ar vrea să intre în Uniune, dar nu le place cu ce condiții este legată această aderare. Apoi mai sunt foarte multe țări care vor să adere. Sunt 5, uh, 45 de miliarde de euro care au fost alocate pentru ajutor pentru preaderare în ultimii ani pentru țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Există probleme foarte mari uh, în statele membre și din perspectiva noastră acesta este o încercare cam uh, megalomană de a uh, lua o decizie. Cred că Albania poate fi, de fapt, caracterizată și uh, pe urma faptului că, statele, că uh, persoana, persoanele din Albania se emigrează pentru a merge în alte țări, de exemplu în Marea Britanie, unde nu trebuie să contribuie la sistemele sociale, dar pot beneficia de ele. Și cred că aș vrea să spun acest lucru în contextul Albaniei. Nu cred că este în interesul Albaniei să, se ad, să adere la Uniune. Cred că ar fi mult mai bine dacă Comisarul European pentru Extindere ar spune uh, Albaniei că este o greșeală uh, și că există prea multă corupție și crimă uh, organizată, așa cum uh, vorbitorii mei au uh, referit înainte. Vrem să fim prieteni în continuare, vă vom ajuta în măsura în care este posibil și cam atât. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Domnul Știer. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Salut uh, acest raport foarte extins al colegului Cucan. Cred că domnul Cucan a reușit să analizeze foarte bine ceea ce se poate întâmpla în următoarele șase săptămâni atunci când, uh, în finalul acestui proces, Consiliul va decide despre Albania. Sunt suficiente aceste săptămâni pentru a convinge statele membre că trebuie că s-au urmat uh, recomandările Comisiei și că se merită acest statut. Uh, Albania își merită statutul de candidat. Pe de altă parte, Consiliul încă nu a luat nicio decizie și nu este nici foarte clar cum va arăta această decizie a Consiliului. Ceea ce este însă foarte clar este că Uniunea Europeană urmărește o nouă abordare. Problemele combaterii corupției, uh, combat, luptei pentru respectarea statului de drept, toate acestea au fost menționate chiar de la început. Și având în vedere aceste aspecte, cred că negocierile pentru uh, aderare trebuie să fie considerate ca o parte uh, Eh, dintr-un proces eh, pe care țara aceasta l-a inițiat. Consiliul va decide, cred, a șasea oară acum să nu urmeze probabil recomandările Comisiei, așa cum s-a întâmplat și în cazul Macedoniei, și vom vedea apoi dacă această decizie nu va avea și o consecință asupra procesului de reformă. Însă decizia, decizia nu s-a luat încă, totul trebuie încă analizat și trebuie să vedem cum se vor putea stimula aceste procese de eh, reformă. Mulțumesc. Poate domnul Cucan, ca președinte delegației, vrea să mai adauge ceva sau poate consideră că e suficient ce s-a spus. Domnule Cucan. A spus eh, destule, mulțumesc. Președintele, foarte bine, dragi colegi, dacă doriți, trecem la punctul următor. Informarea pe care o va face domnul Lizec în legătură cu misiunea de observarea alegerilor din Georgia, după alegerile care s-au desfășurat în 28 octombrie, domnul Lize, a condus o delegație de șase membri ai Parlamentului în cadrul ODIR, cu, în comun cu alt, alte delegații parlamentare ale adunării Consiliului Europei, OSCE și uh, NATO, și aceste alegeri au fost uh, administrate foarte eficient, uh, transparent, s-a spus, și s-au organizat uh, în mod amical și constructiv. Candidatul visului georgian a primit 62,11% din voturi și, bineînțeles, aceste alegeri presupun un pas important în, înainte în procesul de reforme democratice din țară și evident însă că rămân o serie de provocări la adresa democrației. Voi da imediat cuvântul domnului Lizec pentru a ne face această informare în legătură cu ce s-a întâmplat în Georgia. Vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am avut onoarea și plăcerea de a conduce delegația observatorilor electorale ai Parlamentului European în Georgia. A fost o misiune pe termen scurt, pentru patru zile. Alegerile au avut loc duminica, noi cu două zile înainte am ajuns la fața locului pentru a ne întâlni cu cei mai importanți candidați. Ne-am întâlnit și cu jurnaliști din uh, diverse domenii ale mass media, cu reprezentanți ai uh, cetățenilor, ai organizațiilor civile, dar și ai uh, organismului electoral central și cu reprezentanți ai Consiliului Europei, ai OSCE, Colaborarea a fost foarte bună. Nu au existat mari divergențe de opinii în ce privește aprecierea modului în care s-au derulat aceste alegeri. În afară de întâlnirile pe care le-am avut cu organismele menționate, noi, membrii delegației Parlamentului European, am avut vineri seara uh, o întâlnire cu președintele Saakashvili, care își încheia mandatul, și duminica am avut o întâlnire cu actualul președinte al Parlamentului, domnul Saakashvili. Au fost întâlniri binevenite și voi argumenta în acest sens. După cum ați spus, domnule președinte, alegerile s-au încheiat după primul tur Uh, actualul președinte a obținut aproximativ 62% din voturi. Uh, rezultatele oficiale le vom primi însă abia peste câțiva ani. Fostul uh, președinte al Parlamentului, pe care de asemenea l-am cunoscut, a obținut 22%. Doamna Botunase s-a clasat pe locul 3, uh, aproximativ 10% din uh, voturi. A mai existat un candidat care a primit 2% din voturi, unul, uh, ultimul 1%. Toți ceilalți candidați, în total 23, nu au întrunit voturi pentru candidatura lor. Prin aceste alegeri, sistemul politic din Georgia s-a schimbat. Dintr-o republică prezidențială, Georgia se transformă acum într-un stat pe care am putea să-l numim o democrație parlamentară, pentru că președintele a fost ales, dar 99% din atribuțiile sale eh, practic dispar în favoarea șefului guvernului. Este o deplasare de competență esențială în sistemul politic. Alegerile s-au derulat mult mai liniștit decât alegerile parlamentare de acum un an. Am putea să spunem că toți candidații și toate partidele politice care uh, s-au confruntat în aceste alegeri au uh, putut să își organizeze campania electorală uh, fără uh, vreo uh, limită, uh, absolut liber. Au existat mici incidente doar acolo unde adepții uh, partidului de uh, guvernământ au încercat să creeze anumite probleme uh, reprezentanților opoziției. Dar trebuie să spunem că poliția a acționat foarte eficient și securitatea uh, a fost garantată. Și mass media a relatat destul de obiectiv uh, uh, legătură cu această campanie electorală și chiar dacă anumite ă, organisme mass media anterior ă, erau etichetate ca fiind susținătoare ale puterii sau ale opoziției, trebuie să spunem că relatarea ă, în mass media a fost destul de obiectivă. Deci nu au existat probleme majore în dezbaterea electorală. A existat un dezavantaj și toți observatorii internaționali au menționat acest aspect, a fost că în timpul campaniei, dar și puțin înainte de alegeri, a existat o oarecare presiune asupra uh, uh, unor politicieni uh, în ce privește administrația publică, mai ales din Tbilisi, uh, care um, s-ar fi dorit să uh, se deplaseze spre o altă direcție politică. Deci, um, fostul prim-ministru uh, rămâne în închisoare, noi am putut să îl uh, vizităm pentru a vedea ă, care sunt condițiile de detenție, care au fost motivele arestării sale și luni, în ziua de după alegere, am avut posibilitatea să facem această vizită la închisoare. Se pare că deplasarea ă, puterii în Georgia s-a putut ă, desfășura fără probleme. Uh, și uh, visul georgian, uh, așa se numește partidul care își va asuma acum puterea, Um, partidul uh, lui Saakashvili va fi principala forță a opoziției și în ce privește doamna Butenaze a fost singura candidată care uh, și-a exprimat nemulțumirea legată de rezultatul alegerilor, afirmând că nu a avut accesul dorit la mass media, că nu a beneficiat de o finanțare uh, a campaniei din bugetul de stat. A fost singura candidată care a avut observații critice critice legate de modul în care s-a desfășurat uh, campania electorală. Dar în raportul nostru, care uh, are concluzii similare cu cele ale tuturor observatorilor internaționale, afirmăm că suntem de părere că în aceste alegeri cetățenii georgieni au putut să-și exprime părerea liberă fără vreo limitare și că ziua alegerilor a fost o zi care s-a desfășurat normal, fără uh, vreun uh, fel de incidente, iar Comitetul Electoral Central a acționat cât se poate de profesionist Uh, oamenii care um, au activat în circumscripțiile electorale au fost bine instruiți, deci întregul proces electoral a fost bine organizat. Numărarea voturilor. Uh, știți că uh, durează adesea foarte mult, dar practic s-a încercat eficientizarea inclusiv a numărării voturilor. Deci evaluarea noastră este una pozitivă. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Lisek. Señor Sigwick. Mulțumesc, domnule Lisek. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș dori, la rândul meu, să spun că domnul Lisek este un veteran al uh, relației noastre cu Georgia și um, mă bucur că a putut participa ca observator la aceste alegeri și să ne informeze. Eu cred că alegerile în asemenea țări care au o democrație tânără întotdeauna se derulează într-un anume climat de tensiune, iar în ce privește Georgia, noi suntem martorii unor uh, asemenea tensiuni. Uh, Asta și datorită relației noastre cu fostul președinte Sakașvili. Acum întregul sistem politic s-a modificat. Colegul nostru a menționat acest lucru. Domnul Sakașvili a fost cel care a creat acest sistem sperând că va putea să rămână în continuare la cârmă, ceea ce însă nu s-a întâmplat. Vreau să subliniez că democrația din Georgia a atins o etapă uh, nouă. Nu pretutindeni uh, se întâmplă ca președintele să poată să fie ales încă din primul tur de scrutin. În multe țări uh, din fosta Uniune Sovietică au existat uh, un sprijin din afară pentru candidați, candidați în trecut. Conform informațiilor pe care le-am primit, participarea la vot a fost destul de ridicată, iar acest lucru este foarte important, este fundamental pentru democrație. Există posibilitatea să îți exprimi uh, opinia, candidații au avut posibilitatea să se prezinte. Sigur că dacă uh, condițiile nu au fost pretutindeni ideale, totuși aceste alegeri au fost uh, libere și s-au derulat într-un spirit de fair play. Deci putem spera că Georgia acum uh, s-a înscris pe calea cea bună, că democrația din Georgia este una puternică și asta poate să uh, ne dea de gândit cum arată procesul sistem din Georgia. Uh, urmează să vedem, am auzit, noi am pregătit multe rapoarte privind politica de vecinătate, inclusiv un raport în legătură cu întâlnirea la nivel înalt de la Vilnius. Și în cadrul activității noastre um, pe marginea acestui raport eh, am auzit și multe opinii care au fost greșite, care eh, încercau mai degrabă să exercite o presiune în ce privește disponibilitatea Georgiei de asociere cu Uniunea Europeană. De aceea, eu cred că semnalul nostru trebuie să fie cât se poate de uh, ușor de înțeles pentru uh, conducătorii care ur- și șefii de stat și de guvern care urmează să se întâlnească la Vilnius. Noi avem o atitudine pozitivă față de Georgia și sperăm că democrația din Georgia să fie una funcțională nu doar în cadrul alegerilor. Este și vorba despre uh, relațiile dintre uh, um, guvernanți și opoziție și uh, aceste relații trebuie să le avem în vedere. Mulțumesc, domnule Șivieț, spune președintele. Doamna Neitz. Mulțumesc. Aș începe prin a domnului Lizec pentru o expunere exhaustivă în legătură cu observarea alegerilor din Georgia. Am avut ocazia cu, să ne deplasăm în Georgia acum câteva luni cu delegația comisiei noastre și să vorbim cu toți protagoniștii principale ai vieții politice. Sigur, colegii mei de atunci până acum S-au întreținut cu emisarii președintelui Saakashvili, am primit uh, tot timpul informații prin e-mail în legătură cu ce se întâmplă acolo. Cred că avem toate motivele să fim satisfăcuți, pentru că alegerile s-au desfășurat bine, se pare că au fost libere, echitabile. Sigur, nu putem face comentarii sau reflecta în legătură cu ironia faptului că schimbarea sistemului politic pe care a dorit-o domnul Sakașvili pentru sine însuși, va folosi acum succesorului său, care este și principal său adversar. Asta e ironia istoriei. În orice caz, e un semn bun uh, înainte de Vilnius, dar cred că trebuie să rămânem vigilenți, să continuăm să monitorizăm situația din Georgia, îndeaproape, deoarece, după cum știți, prim-ministru a anunțat că se va retrage în următoarele săptămâni și asta ridică câteva semne de întrebare importante în legătură cu ce se va întâmpla în viitor. Deși aceste alegeri au, s-au desfășurat bine și asta uh, e un semnal bun, dar aș uh, face un apel la, colegilor noștri, la colegii noștri din Parlament să rămână vigilenți față de Georgia, dar să se și bucure pentru că aceste alegeri prezidențiale s-au desfășurat bine. Mulțumesc! Bien, muchas gracias eh, por sus... Mulțumesc pentru intervenții. Domnul Lizek, doriți din nou în încheiere să luați cuvântul, vă rog. Tylko câteva comentarii. Da, mulțumesc uh, foarte pe scurt. Câteva comentarii aș vrea să fac, uh, mai ales adresate domnului Șivieți. În ceea ce privește participarea la vot, lucrurile n-au stat prea bine. Participarea a fost uh, la sub 50%, cred că 47%, deci dacă nu mă înșel, cam cu 15% mai puțin decât anul dinainte la alegerile parlamentare. Și ne-am întrebat de ce, poate pentru că georgienii au înțeles că această nouă poziție a președintelui cu noi competențe e mult mai puțin importantă decât înainte și că deci nici în sine alegerile acestea atunci nu au atâta importanță. O altă remarcă, sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Neitz, există foarte multe puncte eh, și semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește coaliția guvernamentală, care s-au simțit și în discuția cu președintele Parlamentului, domnului Saakashvili, dar există și o oarecare tensiune în cadrul coaliției pe de o parte, urâtul președinte va pleca, pe de altă parte, autorul acestei uh, coaliții și ea va trebui să plece. Și deci premierul a anunțat și el că imediat după transferul de putere va, își va încheia și el mandatul, deci la sfârșitul acestei luni. Și, de fapt, uh, a numit deja președintele care va primi susținerea sa, însă, pe de altă parte, poziția sa nu va fi la fel de puternică a acestui președinte. E vorba de o politician care nu este foarte cunoscut, are 31 de ani, e foarte tânăr. Poate că e bine că este așa. E dinamic și însă rămâne o problemă și anume faptul că poziția sa în coaliția guvernamentală nu va fi la fel de puternică. Însă nu este nici președintele la fel de cunoscut în uh, lumea politică, este mai degrabă un reprezentant al lumii de știință, este rector la o universitate privată. Nu am nimic împotriva filozofilor, el este filozof chiar, dar situația va fi uh, în felul următor, noul premier și noul uh, președinte nu vor fi personalități cunoscute, nu vor fi politicieni uh, carismatici. Deci acestea sunt multe semne de întrebare care, cu care trebuie să se confrunte George. Eh, Concluim o Mulțumesc și cu asta am încheiat și uh, punctul privitor la alegeri și dacă doriți uh, trecem la ultimul punct și anume informarea pe care ar fi trebuit să ne facă președinta delegației unui grup de lucru, delegației pentru Palestina, din 25-30 octombrie, care nu este aici, dar domnul Atkins a așteptat cu mare răbdare, el a fost membru al delegației și cu plăcere dăm cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, credeam că voi comenta doar în absența președintei și chestiunea este una urgentă și de interes, deci ar fi bine să iau cuvântul. Apreciez sigur că nu voi vorbi uh, împotriva președinte, doamna Costello, care va face o prezentare uh, exhaustivă când va putea, dar este un subiect uh, de mare actualitate și ar fi interesant. E delegația oficială a Parlamentului pe lângă Consiliul uh, Legislativ Palestinian, care trebuia să se viziteze în Gaza, dar pe la urmă nu ne-am deplasat în Gaza și n-am fost în Gaza timp de 2 ani. Poate vă reamintiți că la ultima plenară am votat aproximativ 300 de milioane de euro, deci mai mulți bani pentru Gaza. Deci am fost uh, enervați de faptul că israelienii, autoritățile din nou ne-au interzis să ne deplasăm în Gaza prin uh, punctul de trecere Eret, care este cel mai sigur, pentru că sunt probleme în Egipt în acest moment. Uh, motivul pe care, ni s-a, care ne-a fost oferit uh, e că există aceste linii directoare UE în legătură cu situația din Israel și Palestina și un alt reprezentant a spus foarte clar că le uh, sprijină și le apără. Israelul a fost uh, ofensat și nu ne-a lăsat să mergem acolo, așadar a trebuit să facem un program în, pentru uh, Cisjordania. Uh, în timp ce am făcut asta, am avut norocul să ne întâlnim cu nou prim-ministru, care e un om de o mare calitate, are mari probleme economice și administrative Eh, apoi și ce se întâmplă. Ne-am întâlnit și cu ministrul închisorilor, care ne-a spus ce se întâmplă acolo. Colegii știu că a fost o mare trâmbitație liberare a 26 de deținuți, deși, dacă nu cumva ești foarte cinic, n-ai trage neapărat concluzia că în același timp ca cei 26 erau de deținuți erau liberați, azi alte 17.000 de noi colonii erau anunțate de guvernul israelian și, întâmplător, zilnic, în 24 de ore, ar fi fost alți 26 sau mai mulți arestați de puterile, puterea ocupantă. Deci asta se întâmplă zi de zi. Deci nu înseamnă mare lucru această eliberare. Am întrebat pe prim-ministru și apoi pe șeful negociator pentru al autorităților palestiniene ce se întâmplă cu progresele activităților secretarului. Ei au spus că lucrurile merg foarte bine, dar ne-au întrebat, mă rog, eu am întrebat, credeți că va face vreo mișcare? Răspunsul în privat a fost nu mai ales pentru că tot timp cât Israelul continuă să construiască noi colonii, palestinienii nu sunt în poziția de a putea negocia. Și au fost uh, duși de către agenție a uh, ONU. Aș spune en passant că reprezentanții ONU sunt de un ordin foarte înalt, foarte imparțial, foarte autoritari și foarte utili și ni s-a spus un număr de lucruri, uh, mai ales o nouă propunere în legătură cu noi colonii care se vor extinde dincolo de Ierusalimul de Est și practic vor diviza, vor împărți Cisjordania în două părți. Astfel, astfel că nu se va putea ajunge la soluția celor două state, dar în același timp, cred că unul din membrii lor unul din membrii noștri, doamna de Kaiser, cred că a, a fost lidera unei delegații pentru beduini. Am fost duși la un sit în care beduinii erau expulzați ca să se poată construi uh, noi colonii. Deci e clar că am fost îngrijorați în legătură cu expulzarea beduinilor și aceste așezări ni s-a spus că există probleme pentru că se provoacă uh, violențe de către acești coloniști și pe când ne întrețineam cu beduinii, care locuiau legitim acolo, unul, unul din așa numiți agenți de securitate cu binoclu și tot felul de echipamente, pur și simplu ne-a amenințat, uh, întrebându-ne de ce îi sprijineam noi pe acești expulzați. Da, știu că vreți să trecem mai departe. În încheierea spune că am învățat două lucruri și sunt foarte importante pentru noi și știu că președintele a fost în contact cu președintele Parlamentului în primul rând în legătură cu restricțiile de a ne deplasa la Gaza, dar și atitudinea guvernului israelian a spune în trecere că, după cum vă așteptați, ne-am întâlnit și cu reprezentantul nostru de acolo. Noi ne-am întreținut cu domnia sa aici, vă veți reaminti, e o persoană de înaltă calitate, e foarte stimat de palestinieni, de autoritatea palestiniană, ceea ce e mai mult decât pot spune eu, decât administrația SUA și quartetul, care sunt disprețuiți de toată lumea de acolo. Fie că e vorba de ong sau politicieni. Deci, în concluzie, domnule președinte, în primul rând vreau să spun că am aflat acolo cu îngrijorare de la ministrul închisorilor că autoritățile israeliene practic testează droguri sau medicamente care încă nu sunt autorizate pentru uzul public pe uh, deținuții din închisorile uh, israeliene. Mă scuzați. Uh, cred că e pur și simplu ceva abominabil, condamnabil. După cum probabil știți, guvernul israelian uh, nu respectă Convenția de la Geneva sau Convenția Internațională a Drepturilor Omului ci citez uh, dreptul militar israelian. Uh, ca rezultat pot face ce vor cu deținuții din închisori. Cred că colegii știu că o delegație a acestui parlament uh, a făcut o cerere să meargă, să se deplaseze la închisori, să vadă cum trăiesc deținuții. Israelii spun că sunt închisori de 5 stele, cele mai bune închisori uh, posibile, dar în același timp ei împiedică o delegație uh, în fruntea care se află președintele comisiei noastre de a se deplasa în închisori. Deci cred că e o contradicție în termeni și ar trebui să ne îngrijoreze. Și încă ceva, domnule președinte, sunt convins că știți, da, dragi colegi, că sunt mai mult de 200 de copii sub vârsta de 17 ani uh, care se află în acele închisori palestin- israeliene, mă scuzați, și cu excepția momentului în care sunt vizitate închisorile și cărora li se ara, ă, vizitorilor li se arată 13 copii care chipurile sunt într-o sală de clasă, toți acei minori sunt ă, cu, închiși cu majorii în, în ă, închisori, plus că sunt 100, aproape 100 de, prizo- de deținuți din care o duzină sunt în stadiu terminal de cancer, dar ni s-a spus că uh, sunt tratat doar cu paracetamol. Deci vă puteți face o idee în legătură cu condițiile uh, tratamentului acestor uh, deținuți. Știu uh, că colegii sunt interesați, prim-ministrul și toată lumea ne-a spus, după cum se întâmplă de multe ori, de ce Uniunea Europeană ne-a întrebat de ce Uniunea Europeană e doar un plătitor Uh, bun, faptul că dăm bani poate ne ușurează conștiința, dar nu facem nimic uh, pentru a uh, rezolva problemele cu coloniile, violența, deținuții, alegeri. De ce nu facem noi nimic? De ce nu jucăm un rol mai mare? Faptul este că nu facem acest lucru și palestinienii cu care ne-am întâlnit, care nu sunt teroriști chiar deloc, prim-ministru și-a exprimat regretul că nu jucam un rol mai mare și speră că vă vom face pe viitor. Speră, domnule președinte, că v-ați făcut o imagine a misiunii noastre și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc pentru această informare foarte interesantă, domnule Atkins. După cum foarte bine a spus, va, ne va face și președinta delegației o prezentare. N-aș face o dezbatere îndelungată pe tema asta, nu mi s-ar părea corect pentru că doamna Costello nu este de față, e președinta, dar domnul Segwick a cerut cuvântul. Vă rog, dar pe scurt, n-aș dori să facem acum dezbaterea asta. Informarea asta am făcut-o doar în bunăvoința domnului Atkins ca inițiativă particulară. Eu știu că e o temă sensibilă, importantă. V-aș ruga să fiți foarte scurt, ca, foarte succint, ca să nu facem acum o dezbatere în absența doamnei Costello, vă rog. zgodnie z sugestią. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această sugestie. După cum ați spus și dumneavoastră, nu merită să facem o dezbatere prea amplă acum, însă am o întrebare către domnul Atkins. Cum dorea să viziteze delegația Parlamentului European Gaza? pentru că fâșia Gaza este considerată la nivel internațional ca zonă teroristă. Autonomia palestiniană a fost, de fapt, înlăturată și, de fapt, trebuie să stabilim mai întâi în ce condiții se face acest lucru. Voi vorbi despre aceasta. Domnule președinte, motivul pentru care am vizitat fâșia Gaza este că noi suntem delegația care a fost aleasă și selectată de către acest parlament ca delegație omologă pentru Consiliul Palestinian și mergem acolo cu scopuri umanitare pentru a inspecta felul în care fondurile trimise de noi au fost folosite în fâșia Gaza. Există un guvern ales cu drepturi de pline în Gaza, cu membrii a diferitelor partide și când am fost invitat să vizităm, am discutat cu toți reprezentanții, indiferent cine sunt ei. Aceasta este responsabilitatea noastră ca membrii ai acestei delegații, care trebuie să să investigheze cum se folosesc banii contribuabilului. Mulțumesc și cu asta încheiem dezbaterea. Va continua, după cum am spus, în prezența președintei delegației și vă mulțumesc uh, tuturor. Cu asta am încheiat uh, sesiunea de astăzi.